o adevărată ofensivă împotriva drepturilor femeilor la nivel global. Consiliul va trebui să aleagă și sper să aleagă bine. Mulțumesc, aș dori să le rog, să rog membrii să se încadreze în timpul alocat, pentru că suntem în întârziere. Urmează acum doamna Lukasiewska. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Concluzia celui mai recent raport al organizației Oxfam, prezentat la summitul de la Davos, este clară. Economia, inegalitatea din lume devine din ce în ce mai profitabilă pentru că femeile fac munca cea mai Eh, prestează cele mai multe ore de lucru neplătite sau sunt plătite în eh, condiții mult mai precare. Există foarte multe femei eh, foarte multe femei handicapate, femei în vârstă, femei în general împinse spre sărăcie. În plus, Modificările climatice și ele au un impact asupra situației femeilor. Iată temele despre care va, se, se va vorbi și la conferința Națiunilor Unite și, va, și sper că ne vom putea asuma acolo și unele obligații politice. Mulțumesc. Doamna Leitau Marcheș, un minut. Mulțumesc. Egalitatea de gen are de-a face cu puterea și puterea trebuie câștigată de fiecare dată. Nu e vorba aici de a face o favoare femeilor. Egalitatea de gen are de-a face cu drepturile omului și aduce beneficii tuturor, atât femeilor cât și bărbaților. Acestea sunt cuvintele înțelepte ale secretarului general al Națiunilor Unite. Citez aici o persoană care a fost întotdeauna un activist în acest domeniu și nu doar acum, pentru că este secretarul ONU care sunt mesajele pe care trebuie să le ducem la Națiunile Unite la 25 de ani de la Beijing? În primul rând, trebuie să ducem acolo lupta pentru femeile care nu au drepturi, dreptul de a studia, de a se căsători, de a avea o viață sexuală sau profesională. E vorba de acele femei care ar trebui să fie o prioritate pentru noi. Și există și prioritatea cealaltă, a luptei împotriva violenței, a violenței de Uh, cu o nouă față, cea de pe internet și care afectează de multe ori și fetele. Mai avem și alte inegalități, inegalitățile care vor fi în continuare și pe viitor o problemă dacă nu le prevenim acum. Violențe uh, și probleme care au de-a face cu lipsa de acces la tehnologie. Mai avem multe de făcut și împreună, uniți, vom fi mai puternici. Mulțumesc! Președintele, vreau să vă rog încă o dată să respectați timpul de vorbire și acum, doamna Zaharopulo, un minut și jumătate. Madame la comisar, madame la ministră. Doamnă comisar, domnul ministru, după cum știți, uh, dreptul la sănătatea sexuală și reproducătoare reprezintă o, o condiție fundamentală pentru calitatea vieții. Din păcate, în, ultimele, în ultimii ani uh, asistăm la un regres în lumea întreagă și adesea cu sprijinul unor mari țări, precum Statele Unite. Dacă Uniunea Europeană să-și pierde... Uniunea Europeană, de fapt, își pierde credibilitatea dacă nu vorbește cu un glas unic. Exemplul în acest sens este summitul de la Nairobi din uh, noiembrie referitor la dezvoltare. Mi s-a părut șocant, inacceptabil că state membre precum Polonia și Ungaria s-au pus de partea celor care pun sub semnul întrebării drepturile femeilor. Doamne comisar, doamnă ministru, noile generații, noua generație nu a fost niciodată atât de conștientă de inegalitățile între bărbați și femei. Peste tot pe glob își ridică glasul în Chile, în Argentina, în Mexic, în Spania, în Franța, în Belgia, peste tot pentru că această generație nu mai acceptă, nu mai tolerează această nedreptate. Iată de ce uh, e numită generația pentru egalitate. Acum, la 25 de ani de la declarația de la Beijing, a venit momentul să ascultăm aceste fete și acești băieți, femei și bărbați din lumea întreagă care cer o societate a demnității, a egalității, a dreptății. Pentru că în acest scop ne implicăm noi, responsabili politici. Vă mulțumesc. Doamna Bruna, un minut și jumătate. Domnule președinte, mulțumesc. Trebuie să definim prioritățile Uniunii uh, din punctul de vedere al egalității de gen. Delegația noastră va susține lupta pentru a avea la muncă egală, salariu egal, de asemenea împotriva mutilării genitale feminine, pentru recunoașterea muncii făcute acasă, muncii casnice. Bineînțeles, nu vom vota rezoluția dumneavoastră care este o caricatură și pune sub semnul întrebării uh, independența statelor și Convenția de la Istanbul. Profit de această ocazie pentru a vorbi de o temă tabu problema islamului radical față de încălcarea drepturilor femeii. O tânără fată, Mila, în Franța, care a criticat în mod deschis pe rețelele sociale islamul a primit uh, sute de mii de mesaje și amenințări de moarte și de viol. Securitatea sa a fost pusă în pericol și n-a mai putut să se ducă la liceu. A trebuit să fie pusă sub protecția polițiștilor și după trei săptămâni uh, de lipsă la liceu a trebuit să schimbe uh, școala. Iată care este situația femeilor care sunt sub influența islamului radical din cauza acestor populații neasimilate. Nimeni nu a reacționat, toată lumea a păstrat uh, tăcerea în fața acestei probleme. Grupul nostru a cerut o dezbatere pe această temă, însă propunerea a fost refuzată și totuși a sosit momentul să deschideți ochii în fața problemei migrației și a islamului radical și a condițiilor în care trăiesc femeile în Europa. Mulțumesc! Doamna Riba Igine, un minut. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Doamnă ministru, trăim într-o perioadă în care multe drepturi pe care le consideram ca fiind deja asigurate sunt puse sub semnul întrebării. O, un val de mișcări reacționare, adesea contaminate de ideologii xenofobe, încearcă să împiedice progresul înspre o societate mai echitabilă. Și noi, mai ales femeile, suntem afectate această 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor este o șansă minunată pentru ca Europa să reprezinte la nivel internațional lupta pentru drepturile femeilor și să ceară un angajament clar față de platforma de acțiune de la Beijing. În ziua de astăzi, multe din obiectivele pe care le-a stabilit această platformă sunt în continuare doar atât, obiective. Europa trebuie să fie un instrument util pentru, uh, pentru restul lumii și să împiedice regresul la nivel global în ce privește drepturile femeilor. Și aici putem face mai mult, mai bine. Ratificarea Convenției de la Istanbul sau aplicarea cotelor în consiliile de administrație. Acestea sunt în continuare blocate la Consiliu. Vă cerem curaj, determinare și rapiditate. Haideți să facem ca aceste obiective să fie realizări în cele din urmă. Mulțumesc! Domnule mazurek un minut. Szanowni Państwo, choć minęło 20... Doamnelor și domnilor, au trecut 25 de ani de la conferința mondială pentru uh, problemele femeii de la Pekin. E, avem încă foarte multe de făcut în, pentru a consolida și a proteja drepturile femeii în lume. Trebuie să, se ne punem întrebarea ce am obținut și ce mai trebuie făcut pentru ca femeile în viitor să nu mai fie expuse actelor de violență, inegalității economice, discriminării eh, ca mame, eh, discriminării pe piața forței de muncă și așa mai departe. Poate că Parlamentul European ar trebui să urmeze exemplul Poloniei, unde eh, clivajul între veniturile femeilor și cele ale bărbaților este cel mai mic în toată Uniunea Europeană. Polonia este una din țările cele mai sigure din lume. Suntem împotriva avortului ca metodă de planificare familială și nu dorim ca Uniunea Europeană să financeze uh, organizații care promovează avortul dar ce vrem să facem aici în Parlamentul European pentru a proteja pe deplin drepturile femeii și pentru a asigura o egalitate de gen? Mă aștept la un calendar foarte clar al măsurile pe care le intenționați să le implementați. Mulțumesc, doamna Franț, în un minut. Mulțumesc, domnule președinte doamnelor și domnilor colegi, egalitatea de gen nu se oprește la frontierele Uniunii Europene. La 25 de ani după conferința de la Pekin, Eh, cu prilejul celei de-a patra conferințe mondiale, femeile în continuare nu au șansele de care ar trebui să se poată bucura. Egalitatea de gen înseamnă, trebuie să însemne și egalitate de șanse. Da? Avem nevoie însă de solidaritate manifestă în est, în nord, în sud, în vest, peste tot, iar conferința care urmează să se desfășoare la New York ne obligă să adoptăm măsuri pentru a proteja femeile în poziții vulnerabile, femeile sărace, femeile care sunt victime ale războiului, femeile care sunt exploatate ca personal sau în activitatea casnică. Trebuie să dăm un exemplu pozitiv și trebuie să vorbim toți pe același glas, pe un glas unic, dacă se poate cu un microfon mai mare decât uh, alții. Îl citez aici pe, uh, o citez aici pe Michelle Obama. Dacă ți-ai făcut treaba, ai muncit uh, pe brânci, uh, atunci uh, trebuie să poți să primești aceleași uh, drepturi care au făcut și bărbații să fie tari. 5 ani. Au trecut 25 de ani, spune doamna Moretti de la declarația Platformei pentru Acțiune de la Beijing, însă discriminarea de gen a rămas în continuare, din păcate. Până și astăzi, cineva pune întrebarea referitor la cum era îmbrăcată o femeie care a fost violată. Statele membre încă nu au ratificat Convenția de la Istanbul. În Europa, femeile câștigă cu 16% mai puțin decât colegilor bărbați. Și se consideră normal că dacă că femeia trebuie să-și sacrifice cariera pentru serviciile de îngrijire. În uh, timp de 25 de ani ne-am uh, limitat doar la bune intenții. Astăzi, în ajunul uh, întâlnirii de la ONU, cer ca Europa să declare sus și tare că nu mai acceptăm această imobilizare, ci că drepturile femeilor trebuie să fie garantate peste tot, mai ales accesul la metode contraceptive, la un avort sigur și legal, la asistență medicală și la învățământ la școli. Egalitatea de gen trebuie pusă în centrul provocării reprezentate de schimbările climatice, pentru că femeile sunt cele care vor suferi principalul impact ale acestor schimbări. Am încredere în dumneavoastră, doamnă comisar, și am încredere într-o femeie care se află la conducerea Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Doamna Andrue, un minut. A votre féminisme petit bourgeois, je préfère celui du réel eu prefer realitatea. Ce aveți de gând să faceți pentru a îmbunătăți uh, nu viața femeilor, ci pur și simplu pentru a le salva împotriva mutilării genitale, a violurilor. În fiecare zi se comit noi atrocități. Ce veți face acolo în fața Națiunilor Unite? ați cerut responsabililor uh, uh, non-guvernamentali să nu spună nimic în legătură cu violurile sau celor din uh, Regatul Unit să nu vorbească despre gangurile pakistaneze, despre mafia română, albaneză și altele pentru a respecta libertatea de circulație. De asemenea, o feministă care a fost amenințată de moarte în Franța. Iată tot felul de semne de întrebare. Singura lege care se aplică este că femeile sunt abandonate călărilor lor pentru că ne dumneavoastră doriți voturile alegătorilor. Ce înseamnă feminismul? Pe femeile sunt pentru dumneavoastră doar un aliat electoral, însă trebuie să ne reamintim că sunteți europeni și trebuie să găsiți curajul acestei civilizații care a avut femei în toate posturile înalte. Aduceți-vă aminte de unde veniți. Mrs. Klotz, one minute. Doamna Cloc, un minut. Cu microfon, dacă se poate. Your mic Your microphone is not on. Microfonul nostru nu este pornit. It's on? Acum pare că e. Domnule președinte, în întrebarea cu solicitare de răspuns oral, Doamna Regner a spus că de la adoptarea declarației de la Pekin, eh, după 25 de ani, drepturile femei tot nu sunt respectate. Sunt de acord. Există femei care nu, pot, nu pot deci sigure în, în privința propriilor eh, lor trupă, a viitorului lor. Și uh, nu se ține cont de, eh, eh, de statutul economic și social al mamelor. Sunt fete care, ale căror trupuri sunt mutilate chimic sau eh, chirurgical, fără niciun fel de consecințe pentru făptuitor. Nu sunteți consternați din acest motiv? E bine, vă mai dau, dacă vreți, încă un motiv. Milioane de fete, de femei sunt private dreptul a, de a lupta pentru libertățile lor, pentru că nici măcar nu s-au născut, pentru că au fost avortate. Da? Niciun, nicio ființă umană nu trebuie privată de dreptul la viață. Mișcarea care protejează uh, drepturile femei Uh, și uh, care nu protejează toate femeile și care votează pro-avort nu este, nu este altceva decât o ipocrizie. Doamna Pitecainen. Declaration. De la declarația de la Beijing, drepturile femeilor au făcut un oarecare progres, dar au fost și atacate masiv. Nu am reușit să înregistrăm un progres semnificativ la nivelul convenției și la nivel internațional nu am reușit să încurajăm femeile în politică sau uh, în alte domenii importante. Știm că organizațiile au atras atenția asupra unui atac la nivel global asupra drepturilor uh, femeilor și sănătății uh, lor sexuale și reproducătoare. Așa că salut programul Comisiei. Sper că își va asuma poziția de lider la nivel global pentru a puncta această dimensiune în negocierile actuale, ca să nu mai vorbim de includerea ODD-urilor, bugetări în funcție de gen, indicatori adecvați, monitorizare și, bineînțeles, Convenția de la Istanbul. Și sper că vom avea o strategie și pentru Africa și mai bună finanțare în acest sens. Doamna González, un minut. Gracias, presidente, señora comisar. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Declarația de la Beijing la 25 de ani reprezintă în continuare un indicator pentru egalitatea de gen. Însă trebuie să fim realiști. În multe state din uh, cadrul Națiunilor Unite această declarație nu se respectă prioritățile pentru această 64-a întâlnire a Comisiei pentru Statutul Femeii la Națiunilor Unite este o ocazie bună pentru a veni cu măsuri concrete de protecție a drepturilor femeilor, în special a femeilor care trăiesc în America Latină și aceasta prin politica externă a Uniunii. Inegalitățile în America Latină afectează în primul rând femeile. Dincolo de inegalitățile economice, e vorba de drepturi de bază, cum ar fi viața, integritatea fizică, libertatea sexuală și de sănătate și reproducere. America Latină și în Caraibe este numărul cel mai înalt de avorturi uh, ilegale și morți din cauza acestora. Șase state nu permit sub uh, niciun pretext avortul și în 21 de state avortul se realizează cu riscul vieții femeilor. Uniunea Europeană ar trebui să susțină organizațiile care susțin un avort sigur și gratuit. Spaniolii Versi din Argentina reprezintă o mișcare internațională care uh, cer uh, anticoncepționale și președintele întrerupe. Următorul vorbitor, doamna Estaras Feragut. Un minut. De Celebramos el vigésimo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sărbătorim aniversarea 25 de ani a celei de-a patra conferințe globale pentru drepturile femeilor, organizată în 1995 la Beijing. A fost agenda care a dat o vadă de cea mai mare viziune pentru drepturile femeilor la nivel global. Schimbările au fost cât se poate de lente. Acum, în luna martie, trebuie să realizăm o evaluare aceste conferințe. Schimbările au fost lente pentru că există în continuare discrepanțe la nivel salarial, la nivelul pensiilor, locuri de muncă de calitate redusă pentru femei, puține femei în posturi importante, violență de gen și multe altele. Iată de ce la ONU trebuie să avem o poziție comună. Trebuie să dăm dovadă de ambiție, pentru că anul 2020 va fi un an important. Cu toții avem uh, o răspundere de purtat, nu putem lăsa pe nimeni uh, deoparte, atât la nivel colectiv cât și la nivel uh, individual. Vreau să vă spun că sustenabilitatea ecologică este importantă atât pentru planetă, cât și în ceea ce privește demnitatea femeii, justiție și egalității. Domnul Pola, cu un minut. Dacă pekne. cu domnul sú dnes na okra... Mulțumesc. Femeile sunt împinse la marginea societății femeile de etnie romă sunt marginalizate nu doar social și politic, ci dincolo de asta sunt discriminate și în ce privește accesul la sănătate. Trăiesc în condiții de viață și de muncă foarte dificile și de multe ori neagă că experiențele pe care le-au avut în sistemul public de sănătate. Față de alte femei în spitale publice sunt dezavantajate, sunt defavorizate, sunt discriminate. De multe ori, în trecut, femeile de etnie romă au fost sterilizate fără știința lor și fără, evident fără acordul lor. În Slovacia am, s-a solicitat acum câțiva ani pe o instituire a unei uh, Um, case în care, în instituții în care să fie protejate și tratate uh, persoanele de etnie romă care au fost sterilizate. Uh, femeile n-au fost compensate pentru daunele pe care le-au suferit, uh, nu au fost protejate de atunci încoace așa cum trebuie. Deci trebuie să abordăm această problemă a femeilor. Mulțumesc, doamna Carvalho, un minut. Prezident, ministră, comisarie Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru, doamnă comisar. Egalitatea de gen între bărbați și femei e un principiu fundamental consfințit în Tratatul Uniunii și în Carta pentru Drepturile Fundamentale. Acest principiu trebuie să se regăsească în toate politicile Uniunii, cât și în acțiunile sale exterioare pe glob. Este fundamental să ajungem la un rezultat pozitiv la următoarea întâlnire a Comisiei privind statutul femeilor. Trebuie să dăm dovadă de inițiativă în ceea ce privește egalitatea de gen și respectarea drepturilor fetelor și femeilor jucăm un rol uh, cheie în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare, lucru de care ne mândrim. Trebuie să fim de asemenea și în avangardă luptei pentru drepturile femeilor împotriva inegalităților și împotriva sărăciei uh, femeilor. Eu sper să se ajungă la un angajament ambițios și că ambițiile să se traducă în rezultate practice, cât și uh, să se poată aplica ODD-urile.

Mrs. Sardone. Doamna Sardone, un minut. Mulțumesc. Cu câteva luni în urmă în Iran a fost condamnată o femeie avocat care apăra drepturile femeilor uh, concetățene de a nu purta uh, văl. A fost condamnată la 134 de lovituri cu bici și la închisoare. Însă episoade la fel de grave se întâmplă și în Europa, la Milano, în orașul meu. Anul trecut, o fată de 15 ani a fost lovită cu brutalitate de uh, rudele sale pentru că nu vroia să-și pună văl. O altă fată însărcinată a fost uh, lovită, a primit lovituri în burtă pentru că nu vroia să poartă văl și a pierdut copilul. Și în Franța, vă amintiți episoadele celor două femei um, bătută pentru că vreau să poartă pantaloni scurți. Parlamentul European se grăbește să stabilească prioritățile pentru ședința cu numărul 64 a Convenției ONU pentru a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor. Eu mi-aș dori ca Uniunea Europeană să pună capăt ipocriziei de a privi în altă parte și să recunoască că anumite comportamente sunt legate de o anumită cultură și religie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Nivelul de egalitate în Occident nu se regăsește și în alte civilizații și culturi. Uniunea europeană, în uh, instituțiile inter- internaționale, în forurile internaționale, cum ar fi Națiunile Unite, trebuie să promoveze drepturile omului și egalitatea de gen. În anumite țări, femeile sunt atât de mult uh, lăsate pe planul uh, secund, încât, de exemplu, se exercită presiunea asupra femeilor să facă avort dacă cumva sunt însărcinate cu o fată. Deci nici măcar nu li se permite fetelor să ajungă pe lume și trebuie să luptăm cu toate instrumentele de care dispunem împotriva uh, acestei situații. Acest summit al Națiunilor Unite ar trebui să combată această practică groaznică de a nu permite fetelor să ajungă pe lume. Președintele, dau acum cuvântul domnului secretar de stat Brâneaț în numele Consiliului. Mulțumesc, stimați eurodeputați. UE va aborda acesta 64-a sesiune a Comisiei privind statutul femeilor cu un nivel foarte înalt de ambiție. Încă de timpuriu am a, angajat un dialog constructiv cu toate țările. O declarație politică, consensuală și ambițioasă trebuie să iasă de aici. Platforma pentru acțiune de la Beijing și revizuirea conferințelor vor urma. Obiectivul UE este de a reafirma toate modalitățile acheului internațional în ce privește egalitatea de gen, așa încât toate femeile și fetele să se bucure de toate drepturile uh, omului. Suntem responsabili pentru a trece la acțiune. Uh, comisia joacă un rol crucial și mă mândresc că și Consiliul, la rândul său, a jucat un rol activ în promovarea agendei uh, de gen în Europa și în lume. Așteptăm cooperarea cu Parlamentul European și pe tema egalității de gen și aș dori să vă mulțumesc pentru că sunteți atât de activ, menținând acest subiect uh, cât mai sus pe agenda Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamnă secretar de stat, spune președintele, astfel încheiem această dezbatere. Declar închisă dezbaterea. Am primit două moțiuni de rezoluție pentru a încheia această dezbatere. Una comună din partea SCD, Verzi, Renew, Guengel și PPE și una din partea ECR. Votul va avea loc mâine. Am și un anunț acum, înainte să lansăm o nouă dezbatere. PPE-ul și grupul ID au notificat președintele de decizii în ce privește numirile în comisii și delegații. Ambele decizii vor figura în procesul verbal al ședinței de astăzi și vor avea vor intra în vigoare uh, odată ce acest anunț a fost făcut. Următorul punct pe ordinea de zi este un raport al doamnei Roberta Mazzola, Sistemul documente false și autentice online, FADO. Vă reamintesc că vă puteți înregistra atât standard cât și electronic pentru uh, întrebări uh, spontane sau cu cartonașul albastru. Vă reamintesc că întrebările cu cartonașul albastru pot fi solicitate abia după ce vorbitorii numele grupurilor politice s-au exprimat. Primul vorbitor acum este doamna Metzola, raportoare, 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o, un drum foarte lung până când am ajuns la rezultatul final. Documentul acesta frauda în materie de documente reprezintă o amenințare în materie de securitate și avem nevoie de controle la frontiere. Această nouă lege, această nouă legislație va pune capăt acestui fenomen și va consolida cooperarea din partea statelor membre și uh, cu țările partenere, în așa fel încât să înaintăm în acest dosar al documentelor false și autentice. Vom avea garanții în materie de securitate la frontierele noastre și știm că singura cale prin care vom putea continua să ne bucurăm de avantajele oferite de spațiul Schengen um, este să oferim încredere cetățenilor în felul în care se gestionează frontierele externe. Și acest instrument este unul absolut esențial pentru a avea un răspuns adecvat la, pentru securitatea la frontiere, pentru a lupta împotriva criminalității. Este o nouă legislație care ne va ajuta să detectăm și să identificăm documentele false. Această legislație va reprezenta un cadru care să ne permită să nu mai pierdem timp. Ne vom bucura și de sprijin din partea Frontex, care va fi responsabil să împărtășească informațiile cu toate părțile participante, care vor fi informate cum să detecteze diferitele metode și diferitele metodologii de falsificare. Rolurile sunt clar stabilite pentru toată lumea și avem o sferă de acoperire foarte uh, largă, care mai largă decât cea pe care o avem acum. E nevoie de coerență, de uniformitate în materie de informații care sunt astfel găstuite și informații generale referitor la documentele falsificate. Toate acestea trebuie să fie centralizate. Ne dorim de asemenea ca Frontex să poată beneficia de flexibilitatea necesară pentru a um, upgrada acest sistem. Uh, Vrem să abordăm uh, acest uh, instrument în mod eficient și să punem capăt situațiilor de uh, falsificare. Datele personale trebuie să fie protejate în conformitate cu legislația europeană aferentă. Rezultatele trebuie să ne permită să obținem un grad de protecție sporit și în același timp să avem și o garanție suplimentară pentru o securitate sporită este un element esențial pentru a lupta împotriva fraudei cu documente, mai ales la frontierele externe. E nevoie pentru asta și de participarea statelor care nu sunt membre UE, dar care pot participa la zona Schengen. Este absolut crucial pentru că, în final, efectul va fi unul pozitiv asupra securității noastre comune la frontierele externe. Poate vi se pare că e un sistem foarte tehnic, dar să știți că este un sistem care a fost agreat și care va suplimenta, va completa reforma în curs referitor la gestiunea frontierelor noastre externe. Deci, ar fi foarte bine ca răspunderile în virtutea acestui regulament să fie extinse. Și în, a, în acest sens am listat toate răspunderile specifice pentru agenții și ne-am asigurat că procesarea datelor personale de către aceste agenții și statele membre va fi aliniată pe legislația europeană. De asemenea, ne-am asigurat că Parlamentul European va avea un cuvânt puternic de spus referitor la FADO. Aș dori să mulțumesc și Consiliului și uh, președinției finlandeze și uh, colegilor mei de asemenea pentru uh, abordarea foarte constructivă și colegială și aștept cu nerăbdare dezbaterea noastră în această ședință plenară, în așa fel încât să uh, putem uh, finaliza acest dosar. Mulțumesc, domnul raportor. Și acum am să o invit pe doamna Dali să ia cuvântul care va vorbi în numele Comisiei. Vă rog. Thank you. Vă mulțumesc, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru că organizați această dezbatere. Pentru cetățenii noștri, uh, securitatea reprezintă una din principalele preocupări și așteaptă rezultate din partea Uniunii Europene. Securitatea merge mână în mână cu libertatea. Este evident că trebuie să creăm un spațiu sigur pentru toți europenii este necesar să fii sigur pentru a putea trăi, să te poți bucura de drepturile pe care le ai, să lucrezi, să studiezi, este indispensabil de asemenea pentru activitatea economică. Toate persoanele prezente în Europa se bucură de acest drept individual de a trăi în siguranță. Eurobar- Eurobarometrul din anul 2019, uh, publicat de curând, ne demonstrează că 2% din cei care au participat la acest sondaj sunt uh, preocupați să nu devină victime ale um, răpirii, furării uh, identității uh, proprii. O zon, zona Schengen necesită o politică comună la frontierele externe ale Uniunii Europene. Trebuie să monitorizăm în mod eficace, să controlăm uh, cine trece frontierele externe în Europa și trebuie să facem acest lucru în beneficiul nostru al tuturor. Necesitatea de a întări securitatea internă în Uniunea Europeană și controlele la frontierele externe ale Uniunii Europene a dus la adoptarea unei uh, varietăți de, de propuneri legislative. Sistemul de, uh, de intrare și ieșire, reglementarea interoperabilității între sistemele inform- informatice uh, din Uniunea Europeană și nou regulament privind uh, paza de frontieră și, coasta de, uh, și garda de coastă europeană. Astăzi avem un nou uh, exemplu în acest sens, sistemul documente false și autentice online, FADO, o bază de date europeană care sprijină statele membre în eforturile de a recunoaște documentele falsificate și pe cele autentice. Aș dori să mulțumesc atât Consiliului cât și Parlamentului pentru atitudinea constructivă pe marginea acestui, acestui uh, dosar. Noul uh, sistem documente false și autentice online este foarte util, mai ales pentru polițiștii de frontieră când efectuează controle la, la frontieră. Furnizează autorităților din, state, din statele membre informații privind noile metode de falsificare, conține mii de uh, descrierea unor um, documente autentice, sute de exemple de documente falsificate. Acoperă mai mult de 30 de state membre care participă și mai mult de 138 de um, organizații internaționale. Este un sistem util pentru a identifica um, cazurile în care se încearcă falsificarea unei identități în scopul uh, migrației ilegale, de exemplu. Uh, Acordul care va fi încheiat, care va fi uh, încheiat uh, permite îmbunătățirea modului în care funcționează acest sistem uh, printr-un acces îmbunătățit pentru agenția uh, privind paza frontierei și uh, garda de coastă. Fiecare cetățen cetățean are dreptul, de sigur să se simtă și să uh, fie în siguranță um, faptul că ne confruntăm cu amenințări tot mai mari reprezentate de criminalitate organizată de terorism reprezintă um, o problemă pentru societățile noastre și tocmai de aceea Comisia Europeană va veni cu o nouă strategie în, a, în al doilea trimestru al acestui an, ca parte a strategiei privind uh, securitatea internă, ne vom axa pe trei domenii prioritare. Criminalitatea organizată, traficul de substanțe sub, uh, sub, stupefiante, corupție, traficul de arme de foc, traficul de uh, ființe umane, terorismul, radicalizarea și combaterea uh, infracționalității în această eră uh, digitală. Uh, Întărirea frontierelor externe va fi un element cheie al noului pact uh, dedicat migrației, um, prezentat deja în orientările politice uh, trasate de președinta Comisiei, doamna von der Leyen din acest punct de vedere, alinierea tuturor sistemelor informatice europene va fi foarte importantă pentru a avea o adevărată abordare cuprinzătoare și tratarea cuprinzătoare a fenomenului uh, migrației. Uh, ne vom asigura că întărim frontierele externe, ne simplificăm în același timp procedurile interne și susținem uh, integrarea în uh, societățile noastre a imigranților. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare această dezbatere. Mulțumesc, urmează acum intervenții în numele grupurilor politice, în numele Partidului Popular European, are cuvântul pentru un minut domnul Radev. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Fraudele cu documente subminează serios securitatea zonei Schengen, dată fiind lipsa de control la frontieră. Documentele falsificate sunt utilizate adesea de străinii care caută o viață mai bună în Europa Astfel de documente falsificate pot costa până la 5-6 mii de euro. Fraudele cu uh, documente de identitate, crimă organizată, uh, implică inclusiv trafic de ființe umane, trafic de arme și traficul cu mașini furate. Documente de călătorie uh, autentice adesea sunt emise pe baza unor alte documente de identitate false. Iată de ce este vital să ameliorăm securitatea documentelor de călătorie europene și a administrării infrastructurii eh, documentelor de călătorie. Apoi, cooperarea între autorități trebuie să implice mai multe activități decât pur și simplu forțele polițienești, trebuie să fie legături între autoritățile care emit documente și organizațiile internaționale. Pe un astfel de fundal, v-aș ruga să susțineți această propunere ca sistemul FADO să fie integrat în noul sistem de pază la frontieră și la coastă, completând astfel reforma acestea. Mulțumesc! Uh, Lopez. Aguiar. Are acum cuvântul domnul López Aguilar în numele socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar Dali, statele membre ale Uniunii Europene au dreptul și răspunderea de a controla cine intră pe teritoriul de liberă circulație Schengen. Uh, am observat că există o sporire a numărului de documente false și de uzurpare de identitate. Este o problemă acest lucru și este un pericol și în materie de securitate. Da, în măsura în care acest lucru ar putea induce criminalitate, spălare de bani, uh, Eh, poate chiar finanțarea terorismului. Acum are ceva de spus Parlamentul European? Da, evident, tocmai asta facem. Vrem să susținem un instrument care să garanteze eh, stocarea, schimbul și verificarea eh, documentelor false, în așa fel încât să combatem frauda. Și suntem gata să avem încredere în această uh, uh, în aceste eforturi comune între paza de frontieră și Frontex, în așa fel încât acesta să aibă o răspundere în materie de împărtășire a informațiilor în mod sigur cu statele membre. Pentru că, în fond, uh, cu toții suntem interesați de toate aceste identități care ne vor permite să determinăm exact care este identitatea fiecarei persoane care intră în spațiul Schengen. Dar exigența noastră este următoarea. Întotdeauna să existe compatibilitate cu munca pe care am făcut-o, în așa fel încât să garantăm confidențialitatea datelor, drepturile fundamentale și, în fond, valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Deci e însă un lucru pe care trebuie să-l combatem și ar nume nesiguranța relativă față de persoanele care intră în spațiul Schengen. Dar trebuie să facem uh, asta cu instrumente tehnologice și cu garanții juridice aferente. De aceea susținem interoperabilitatea pentru toate aceste date. date. Și în același timp subliniem încă o dată că trebuie respectate pe deplin drepturile fundamentale. Mulțumesc, domnule președinte. On behalf of the Renew... În numele grupului Renew are cuvântul domnul Tudorache. Thank you, Chair. Uh, let me start by... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc raportoarei doamnei Roberta Mețola pentru activitatea sa. În calitate de uh, nou de nou eurodeputat, m-a bucurat colaborarea pe care am avut-o cu doamna Mețola. Trecând acum la uh, Uh, fondul acestui raport. Uh, acest sistem, datorită lipsei de timp, va fi foarte util pentru polițiștii de frontieră, în condițiile în care uh, tot mai mulți călători există în Europa și tot mai multe tipuri de călătorie, de documente de, de călătorie. Sistemul FADO a fost folosit deja de o perioadă de timp și ceea ce facem acum este să îl uh, transformăm dintr-un instrument intergu- interguvernamental într-unul uh, comunitar și acesta este sensul mandatului pe care l-am adoptat uh, anul trecut. Astfel, Parlamentul European poate să monitorizeze mai îndeaproape modul în care uh, sunt gestionate informațiile din această bază de, de date. Protecția uh, datelor cu caracter personal a fost una din prioritățile noastre în negocierea acestui dosar și ne-am asigurat că pot fi accesate date cu caracter personal doar uh, care sunt necesare pentru anchetele în desfășurare, uh, de exemplu. Statele membre sunt obligate să spună care sunt autoritățile care au uh, acces la acest sistem, care este nivelul de acces și trebuie să notifice uh, agenția și comisia. Și la cerere, comisia trebuie să transmită această informație Parlamentului European. Textul negociat comp- uh, completează uh, Uh, reforma EBSG va asigura o mai bună protecție a frontierelor uh, externe și o mai bună aplicare a legii. Drept urmare, încurajez pe colegii eurodeputați să voteze pentru acest uh, dosar. În numele ID are cuvântul doamna Tardina. Mulțumesc, um, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegii Mețola pentru munca sa. În ultimii ani am asistat la tot mai multe fraude a documentelor de identitate în uh, spațiul Schengen, fie prin falsificarea unor documente autentice, fie prin folosirea unor documente uh, contrafăcute. Sistemul, um, dosarul despre care discutăm, va permite um, integrarea sistemului FADO în, front, în Frontex necesitatea de a-i proteja pe cetățeni ne, ne impune să garantăm un nivel de alertă foarte înalt când vine vorba de documentele falsificate, pentru că este vorba de documente care pot fi folosite pentru diferite tipuri de infracțiuni, spălare de bani, activități uh, teroriste, dar mai ales migrație ilegală. Asemenea, documente false deseori au fost folosite de solicitanții de azil care încercau să ajungă în Europa. Este, sunt comportamente uh, care uh, trebuie să fie oprită cât mai repede. Deci trebuie să pună la dispoziția polițiștilor de frontiere um, o bază de date cât mai uh, extinsă, astfel încât să poată să lupte în mod eficient împotriva acestor, uh, acestui fenomen. Deci, din, acest, din toate aceste motive, am fost de acord cu această propunere, chiar dacă nu suntem de acord cu faptul că la această bază de uh, informații pot să aibă acces și uh, cetățeni uh, privați. Um, sistemul FADO um, va fi foarte util în combaterea uh, fraudelor în statele membre. Mulțumesc. În numele Uh, verzilor. Doamna Bricmo are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi, pentru excelenta colaborare în acest dosar. Un dosar într-adevăr tehnic, dar care implică și unele considerațiuni politice. Înțelegând motivele juridice pentru schimbarea temeiului juridic, regretăm că Frontex trebuie acum să gestioneze această bază de date. Vor fi foarte atenți pentru că FADO nu e un instrument de combatere a imigrației, ci un instrument de combatere a documentelor false, în termen general. Uh, compromisul global a fost găsit prin acele garanții potrivit cărora uh, terți, cum ar fi companiile aeriene sau state terțe, uh, pot avea un acces limitat la această bază de date. Dacă ea nu conține decât puține date personale, ni s-a părut totuși necesar să facem imposibilă identificarea persoanelor prin FADO, ceea ce ată, iată acum e posibil. Așteptăm acum cu interes și publicarea actelor delegate aferente. Vă mulțumesc. Președintele, în numele grupului ECR, are uh, cuvântul domnul Bucșa de Vialba. Președinte... domnule președinte. În fiecare an sunt detectate mii de documente false la frontierele externe ale Uniunii Europene. În 2018, după datele Frontex, au fost detectate 7.000 de persoane străine care au prezentat documente de călătorie false la punctele de uh, control la frontierele externe ale Uniunii Europene. Și există diferite metode de uh, falsificare care sunt utilizate cu diferite uh, scopuri, spălare de bani, terorism și Evident, e vorba de o intrare ilegală pe teritoriul Uniunii Europene. Asta subliniază cât de important este ca protecția frontierelor noastre și controlul fluxurilor migratorii sunt elemente esențiale pentru securitate. Proiectul FADO, va, profitând de experiența Frontex, ne va permite să avem un schimb rapid și eficient de informații Uh, și atunci statele membre vor fi în măsură să pună la punct mai, sisteme mai bune de prevenție, de detectare și de sancționare a infracțiunilor. În acest caz, uh, grupul nostru, având în vedere uh, nevoia de control riguros la intrarea cetățenilor străini pe teritoriul Uniunii Europene, e clar că grupul nostru va vota favorabil. On behalf of the... În numele grupului GUE NGL are cuvântul acum doamna Rego. recordar durante... Mulțumesc, <laughs> domnule președinte. Trebuie să ne amintim că uh, atunci când uh, uh, au fost anii fascismului în Europa, am avut nevoie multe persoane de documente false pentru a scăpa de acea oroare. Acum se pare că e vorba de uh, o, un raport de natură tehnică, de măsuri tehnice. Sistemul acesta de uh, detectarea documentelor false, sistemul FADO, uh, va, va împinge aceste persoane care doresc să vină, refugiați care doresc să vină în Uniunea Europeană, să folosească documente false. Uh, sunt, nu uitați că e vorba de oameni care trebuie să fugă din cauza anumitor situații și atunci sunt obligați să folosească documente false. Și de fapt vom consolida o Europa de tip fortăreață și noi vrem să continuăm să apărăm drepturile omenești, să avem căi legale și sigure de acces și să putem oferi vize umanitare uh, unor astfel de persoane și să recunoaștem pe deplin și uh, refugiatul din uh, motive climatice. Mulțumesc! Thank you. That concludes uh, the list of speakers. Încheiem astfel uh vor, lista vorbitorilor în numele grupurilor politice. De acum și cartonașele uh, albastre vă stau la dispoziție și următorul vorbitor este domnul Lenars. Ja, dank u, voorzitter. Het verval... Mulțumesc, domnule președinte. Falsificarea documentelor e o metodă foarte bună pentru ca teroriștii și um, uh, infractorii să fie uh, ținuți sub supraveghere. În zona Schengen în special, uh, există o tendință de creștere a unor astfel de documente și siguranța noastră a tuturor e pusă în primește poliția de frontieră, gara de coastă, autoritățile pot stabili autenticitatea documentelor dacă dispun de specificațiile tehnice ale uh, celorlalte state membre. Aceste specificații trebuie să fie foarte limpezi și e important ca toată lumea să știe ce e legal în fiecare din țările noastre. Statele membre trebuie să se asigure că informația e mereu actualizată în FADO și că e accesibilă 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Noul sistem este foarte binevenit și devine esențial, deoarece uh, siguranța și autenticitatea documentelor merg mână în mână. Vreau să mulțumesc raportoare și aștept cu interes uh, funcționarea unui sistem real care să chiar funcționeze în lumea reală. Mulțumesc. Președintele, uh, doamna Chinici, un minut și jumătate. Grație, grație. Vă mulțumesc, domnule președinte lupta împotriva documentelor falsificate și circul, circulația acestora în spațiul Schengen reprezintă o prioritate a Uniunii Europene în contextul colaborării între autoritățile polițienești pentru a mm, avea o asemenea combatere eficientă, este nevoie de un schimb de informații nu doar între autoritățile din Uniunea Europeană, dar și uh, între instituțiile europene, statele terțe, entități private, cum sunt uh, companiile de transport aeriene, care pot să își aducă o contribuție utilă la uh, sistemul FADO. Am văzut în trecut uh, cum sunt folosite aceste documente falsificate uh, pentru a fi comise infracțiuni mult mai grave, cum ar fi traficul de ființe umane, uh, introducerea ilegală de persoane în Uniunea Europeană sau pregătirea unor atacuri teroriste. Deci, pentru a preveni asemenea tipuri de infracțiuni, avem nevoie de mai multe controle la frontierele externe. Ne bucură faptul că acest regulament transferă competența uh, Uh, gestionării FADO de la Consiliu la agenția Frontex și astfel în cele din urmă este finalizată uh, reformarea agenției respectivă. Această reformă trebuie să fie implementată în mod adecvat pentru ca normele adaptate până acum să funcționeze în mod eficace. Aș dori să mulțumesc colegei Mețola pentru munca sa și îmi doresc ca această prevedere să se bucure de un uh, consens cât mai larg în Parlamentul European. Mulțumesc, domnul Procacini, are cuvântul un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acordul pe care urmează să-l votăm are un caracter uh, tehnic, însă are cel puțin uh, două aspecte politice asupra cărora aș dori să insist. În primul, în primul rând, frauda documentelor, fraudarea documentelor reprezintă o mare amenințare pentru noi toți și uh, Um, cooperarea între statele membre care a dus la crearea uh, sistemului FADO reprezintă un, uh, o poveste de, de succes. Este un exemplu în care vedem cum poate funcționa Europa dintr-un, într-un mod foarte bun și un mod în care, care nu poate fi uh, instrumentalizat în alte scopuri. Limitările introduse pentru, în acest regulament uh, pentru a garanta uh, date cu caracter personal, um, din păcate mi se pare că um, subminează eficiența uh, combaterii imigrației ilegale, de exemplu, și a infrac- infracționalității organizate. Din păcate, din nou, cei de stânga au reușit să introducă aceste prevederi. Domnul Ștăcovski, un minut. Slova, vașena, pani comisar. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, stimată doamnă comisar, stimată doamnă raportor. Aș dori să vă mulțumesc pentru munca excelentă pe care ați avut-o pe acest dosar. În anul 2015 eram la granița între uh, Uh, Grecia și Macedonia de Nord. Am uh, văzut acolo 55 de pașapoarte diferite siriene. Niciunul nu era un document uh, autentic. Și trebuie să insistăm asupra acestei probleme, pentru că foarte mulți oameni au ajuns în Uniunea Europeană folosind pașapoarte false. Uh, acesta este unul din motivele pentru care această bază de date este atât de important. Chiar dacă acest dosar are un caracter tehnic, el este foarte important pentru a proteja Uniunea Europeană împotriva aceste amenințări reprezentate de documentele uh, falsificate este, există o legătură și cu, bazele de, cu baza de dată uh, privind um, uh, autoturismele și documentele uh, autoturismelor. Ar fi important ca toate statele membre să folosească acest sistem astfel încât pe viitor toți cetățenii uh, europeni să fie mai siguri. Mulțumesc, domnul Iachi, un minut domnule președinte. Dragi colegi, falsificarea de documente e adesea doar prima etapă care duce mai apoi la crearea unor rețele de criminalitate organizată pe teritoriul Europei. Terorism, spălare de bani și alte infracțiuni. Iată motivul pentru care Uh, facem în sfârșit un pas în direcția cea bună, acest sistem comun, unificat, pentru a uh, ne împărtăși um, informațiile și experiența pentru a combate astfel de practici. Iată de ce, într-adevăr, trebuie să fim foarte atenți la acest sistem FADO. Mă bucur că acest instrument va fi pus și la dispoziția Frontex, care are o experiență excelentă în ce privește uh, protejarea securității Uniunii Europene. Dacă Uniunea vrea să fie puternică și competitivă în lume, trebuie să poată face față noilor amenințări, inclusiv cele teroriste și ce țin de criminalitatea organizată. În fine, doresc să mulțumesc raportoare doamna Mețola pentru excelenta uh, muncă depusă. Vă mulțumesc. Domnul Socul, un minut. Hvala, gospodine podpredsjedniče. Kao što smo danas čuli, pitanje... Mulțumesc, domnule președinte. Ni s-a spus că uh, securitatea este una din temele cele mai importante care îngrijorează pe cetățenii europeni și există foarte multe amenințări în acest sens. Terorismul, delicvența, criminalitatea organizată și toate celelalte practici legale. Iar în acest sens, uh, frauda cu documente este deosebit de periculoasă pentru că permite că persoane despre care nu știm nimic să poată intra pe teritoriul Uniunii Europene. S-ar putea să fie delicvenți, s-ar putea să fie teroriști sau ar putea să desfășoare tot felul de activități ilegale. De aceea, în acest sens, sistemul FADO este pozitiv pentru că ne permite să avem un schimb de informații uh, despre diferitele metode de falsificare. Diferitele autorități au acces la aceste informații și pot veni atunci cu un răspuns față de amenințări amenințările la securitate, care îngrijorează pe cetățeni. Deci sunt pentru uh, acest instrument, sunt pentru consolidarea securității în uh, zona Schengen, în care sper că și Croația va avea ocazia să intre cât de curând. Vreau să mulțumesc doamnei la raportor, pentru munca depusă și sperăm că vom continua să luptăm în așa fel încât să avem o securitate cât mai mare în Europa. Mulțumesc, care cuvântul domnul Glava. Hvala vam lijepa. Čestitam na početku kolegici Macoli na odlično određenom poslu. Aș dori să o felicit pe colega noastră Mețola pentru munca excelentă și să mulțumesc uh, doamnei uh, comisar. În anul 2019, 14.000 um, au avut loc 14.200 de intrări ilegale în, uh, în, în Uniunea Europeană, fiind folosită ruta balcanică care trece și prin Croația. Au fost identificate 236 de documente de călătorie falsificate cu ocazia controlelor de frontieră, o creștere de 60% față de cazurile identificate în anul, uh, anul trecut. Metodele de falsificare a documentelor devin tot mai uh, sofisticate, tocmai de aceea Um, legiuitorii trebuie să țină pasul cu noile, cu aceste noi uh, evoluții și forțele polițienești trebuie să uh, aibă la dispoziție ultimele, cât mai multe informații. Aș dori să insist asupra faptului că o prioritate a președinției croate mm, este reprezentată de uh, protejarea uh, Europei. Deci, uh, siguranța este un cuvânt cheie din acest punct de vedere.